Țaruto, domnul uh, Soru, mă scuzați, transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. Domnul raportor are cuvântul. Grazie, președinte. Eh, signor vicepreședinte de la Comisie. Mulțumesc, domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi. Suntem deja la sfârșitul acestui drum legislativ început acum un an și jumătate. Totul a început în mandatul trecut și sper că mâine, prin vot, se va încheia acest proces. Este vorba despre operațiunile de finanțare prin instrumente financiare. Sunt destul de mulțumit de um, modul de desfășurare, nu este primul raport legislativ pe care l-am tratat, uh, dar consider că am ajuns la un compromis important între cele două obiective pe care le aveam voiam, uh, pe de o parte, o piață cu lichidități eficientă pentru titlurile de valoare, dar dorem să obținem și transparență și garanții, respectiv reguli clare, pentru a evita riscurile sistemice de pe piața financiară. Criza a, s-a declanșat în 2007-2008 în anumite state și apoi s-a răspândit în întreaga Europa. Acest lucru a arătat că sistemul bancar internațional este foarte puternic interrelaționat și că există legături și cu sistemul bancar tradițional, precum și cu sistemul bancar alternativ, paralel. Aceste bănci pot desfășura operațiuni similare celor bancare din sistemul tradițional, însă le lipsesc regulile și sistemele cărora sunt supuse băncile din sistemul tradițional. ESB a spus că există acest concept too big to fail și a spus că aceste bănci din sistemul paralel bancar sunt mult prea îndatorate. Aceste operațiuni financiare din sistemul bancar paralel pot duce la o îndatorare excesivă. De aceea, riscul crește, respectiv și uh, întregul sistem este pus în pericol. Se pornește de la premiza că sistemul bancar paralel în 2011 uh, avea cam 50 de miliarde de euro, deci de patru ori mai mare decât uh, PIB-ul Europei. Operațiunile de finanțare prin instrumente financiare sunt un punct uh, important uh, de legătură între cele două sisteme bancare, cel tradițional și cel uh, paralel, alternativ. De aceea, grupul de experți condus de domnul Liikanen, precum și Comisia Europeană și instituțiile abilitate, au făcut propuneri uh, corespunzătoare pentru a îmbunătăți transparența și pentru a garanta lichiditățile de pe piața financiară. Este o piață importantă atunci când vine vorba despre posibilitățile de finanțare și, uh, de asemenea, de păstrarea lichidităților. Regulamentul care urmează a fi adoptat ține cont de trei aspecte importante ale acestei piețe pe care dorește să le îmbunătățească. În primul rând, este vorba despre faptul că toate tranzacțiile ar trebui să fie uh, înregistrate într-o bază de date centralizată. În felul acesta este cunoscută dimensiunea acestora și pot fi văzute conexiunile între cele două sisteme bancare, cel tradițional și cel paralel. Pe de altă parte, este necesară o transparență mai mare între fondurile de investiții active pe piața financiară și investitori. În plus, este nevoie de o reglementare mai bună în ceea ce privește reutilizarea uh, titlurilor de valoare. Să atragem și o simplificare și am dorit să uh, implicăm și alte reguli care se referă la piața financiară. Și în acest context am dorit să obținem mai multă transparență dar să ne asigurăm că diversele tranzacții sunt sigure, gestionate de către Banca Centrală Europeană. Mie acesta mi se pare un compromis bun și uh, acesta va uh, fi votat mâine în plen. Președintele, mulțumesc. În numele Comisiei Europene, vicepreședintele, domnul Dombrovskis. Vă rog. Ok for another time. Thank you, Chair. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri. Mă bucur să am ocazia astăzi de a discuta această reglementare SFDR, eh, transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și să-l felicit pe domnul Soru pentru raportul făcut. Acest regulament e o parte integrală a eforturilor noastre de îmbunătățire a Siguranței și Transparenței uh, uh, și va îmbunătăți transparența și siguranța conform uh, recomandărilor și reprezintă o măsură suplimentară de reglementare a sectorului așa numit shadow banking și a reducerea riscului, a reducerii riscului în acest, pe aceste piețe și ne asigurăm în acest fel că fondurile de investiții sunt reglementate. După cum știu toți cei care au urmărit această propunere, tranzacțiile, operațiunile de finanțare prin instrumente financiare sunt cele care se folosesc uh, garanții uh, uh, valori imobiliare pentru a împrumuta bani sau viceversa. Acestea susțin investițiile și permit un risk management mai bun. Ele sunt integrale politicilor monetare ale Băncii Centrale Europene. În timpul crizei financiare, a fost clar că nu înțelegeam foarte bine tot ce se întâmplă pe această piață. Și fără date corecte uh, a crescut riscul și uh, Consiliul de Stabilitate al Băncii Centrale Europene Ă, sublinia faptul că o transparență mai bună pe aceste piețe ar reduce riscul și s-ar lua decizii mai bine informate. Și acest lucru a fost organizat în comisie. Deci mă bucur că suntem pe cale să ajungem la un acord final pe legislația de îmbunătățire a transparenței. Sunt recunoscător Parlamentului pentru acțiunile sale pe această chestiune și ă, cred că acordul ă, cu Consiliul este unul echilibrat și crește transparența în trei moduri. Mai întâi va introduce uh, raportarea acestor tranzacții în baze de date centralizate, depozitare comerciale. Asta va permite identificarea riscului mai bine și, dacă este necesar, să se ia măsuri. În al doilea rând, fondurile vor trebui să devină mai transparente pentru investitori, atât în rapoartele uh, uh, regulate, cât și în documentele de investiții. Uh, și investitorii vor avea informații mai bune pentru a lua decizii solide. În al treilea rând s-a îmbunătățit transparența în ce privește utilizarea uh, valorilor mobiliare ca uh, garanții și se va ști mai bine dacă o garanție a fost folosită odată sau de mai multe ori. Legislația se bazează pe uh, experiența din regulamentul privind infrastructura de piață de capital, și uh, calendarul de implementare va da piețelor timpul să se adapteze și va reduce povara asupra IMM-urilor și va limita raportarea tranzacțiilor existente la cele care sunt absolut necesare din, uh, pentru scopuri de reglementare și supraveghere. Va crește lista supervizorilor care pot accesa datele și regulamentul infrastructurii de piață a fost modificat de asemenea pentru a fi coerent cu acesta. Uh, autoritățile de piață vor uh, stabili uh, cerințe detaliate de raportare și noi vom colabora cu ESMA pentru a asigura o aplicare coerentă în întreaga, Uniune Europene. Comisia este angajată uh, față de ideea legislației, legiferării proporționale și a echilibrului între încurajarea creșterii economice și stimularea transparentei. Transparența e foarte importantă. Dacă oferim toate informațiile necesare, atunci investitorii pot lua deciziile corecte putem încuraja uh, comportamentul responsabil, putem evita uh, uh, poverile inutile și putem acționa pe bază de dovezi atunci când este nevoie. Acest regulament va fi un pas important în această direcție și sunt nerăbdător să avem această dezbatere și să văd votul de joi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult și acum Dau cuvântul reprezentanților grupurilor politice, mai întâi în numele PPE. Doamna Hubner, un minut și jumătate. Thank you, uh, President. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, acest nou uh, regulament va aduce mai multă transparență sectorului financiar. Vom înțelegi mai bine ce se întâmplă în uh, sistemul bancar secundar, uh, cine tranzacționează, ce active și așa mai departe, ceea ce îi va ajuta pe participanții pe, pe piață. Transparența s-ar putea uh, să preîntâmpine um, transferul activităților către, către um, sistemul bancar neregulat. Iată de ce este important ca regulamentele, ca informațiile privind uh, OPCVM-uri să fie făcute publice pentru investitori. Mă bucur că s-au adus două amendamente la EMIR, uh, odată oferindu-se informații uh, de după intrarea în vigoare a EMIR a autorităților bancare, autorităților de supraveghere. Sunt foarte importante aceste date. S-a făcut și o schimbare tehnică care va permite Comisiei Europene să uh, declare aranjamentele de supraveghere ale unei țări terțe echivalente în conformitate cu EMIR și mă bucur că am uh, scutit IMM-urile de la solicitările de, de raportare Eh, și eh, în momentul în care există tranzacții cu un eh, stat sau cu o firmă mare, atunci aceasta este răspunzătoare de raportare. Mulțumesc. În partea grupului S și D, domnul Fernandez. În primul lugar. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să îi mulțumesc domnului Soru pentru raportul său pe care îl vom vota mâine. Cred că este un pas foarte important pentru a îndepărta transparența lipsă și pentru că votul acesta în afara uh, piețelor reglementate este foarte important. Sistemul de analiză și de supraveghere trebuie îmbunătățit. Îmbunătățită trebuie de asemenea și informarea cu privire la actorii de piață și informațiile pe care acestea trebuie să le furnizeze. Cred că au fost uh, făcuți pași importanți și textul comisiei este unul bun. În final doresc să spun că, în cadrul acestui proiect ambițios al Uniunii Piețelor de Capital, avem nevoie de o cale pentru ca sistemul bancar paralel să fie extins. Avem nevoie de o piață transparentă, supravegheată de către uh, autoritățile de supraveghere și pe această bază ar trebui să clădim Uniunea Capitalurilor. Președintele, mulțumesc. par din partea ECR, domnul Ojog. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Głównym celem prac na... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Primul scop al acestui raport a fost să crească stabilitatea financiară în europeană. Acest scop poate fi realizat dacă creștem transparența unor activități cum ar fi tranzacțiile garantate cu valori imobiliare sau orice alte activități care sunt echivalente cu finanțarea uh, Uh, valori mobiliare. Grupul ECR, în cooperare cu PP și ALDE, a făcut amendamente și credem că datorită acestor amendamente am uh, reușit să eliminăm unele dubii și controverse. De exemplu, am redus uh, condițiile legate de oferirea de informații privind companiile cotate la bursă și, de asemenea, am exclus prevederea legată de reducerea colateralului. Totuși aș avea mare grijă atunci când uh, e vorba de anumite mecanisme care ne-ar permite să atingem obiectivele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În numele grupului ALDE, Filip de Bacher. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Poate nu este cea mai înflăcărată dezbatere aceasta, din această seară, dar uh, prin acest dosar creăm mai multă stabilitate financiară într-o piață foarte importantă pentru economia europeană. Fiindcă aceste tranzacții joacă un rol foarte important uh, în ceea ce privește finanțarea economiei și vreau să felicit echipa de negociere, fiindcă a reușit să aibă o abordare echilibrată. Asta înseamnă că rezultatul a reușit să, aj- să ajungă la stabilitate financiară, ținând cont de toate părțile implicate. Vrem să ne asigurăm că raportarea este folosită și folosită așa cum se dorește. Există solicitări obligatorii de raportare în uh, mai multe domenii. Toate tranzacțiile trebuie să fie raportate în registre, iar aici um, IMM-urile au, și-au văzut povara redusă permițând uh, uh, contrapartidei să facă raportarea. Am, uh, iar aceste, apoi, fondurile trebuie să, să informeze investitorii pentru a putea evalua riscul în decizie de investiție. Și uh, apoi, transparența în ceea ce privește refolosirea activelor. Părțile au răspunderea de a comunica riscul și consecințele în cazul, în cazul de neplată, iar uh, Activele pot fi folosite doar în anumiți, în anumiți parametri, cu excepția unor tranzacții unde titlurile au fost, creanțele au fost deja transferate. Avem și un uh, calendar uh, de transpunere realist, fiindcă nu voiam să, să, să creeze aceleași uh, erori ca pentru Emir. Iar acum uh, toate părțile au uh, timpul necesar pentru a pune în aplicare aceste solicitări. În concluzie, cred că avem o abordare echilibrată. Am, am adus transparență pe o piață foarte dificilă și pentru supraveghetori și pentru investitori, iar părțile implicate nu au fost foarte împovărate. Iată de ce sper să se, să se voteze pentru mâine. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Bernard Mono. Un minut. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, dragi colegi. Finanțarea paralelă, shadow banking-ul, este o, un pericol pentru stabilitatea economiei mondiale. Umflarea artificială a produselor uh, toxice, CDS-uri, swap-uri, nu fac decât să înrăutățească situația economică. Libere de orice supraveghere bancară, miliarde de dolari de, sau de euro de active circulă în toată opacitatea. Propunerea de regulament asupra acestor operațiuni de finanțare obligă pe actorii financiari să fie transparenți în legătură cu operațiunile și societățile cotate, dar ă, propunerile ar putea fi mult mai constrângătoare. De exemplu, interdicția de a reasigura, de a refolosi ă, colateralele pentru uh, a nu crea riscuri instituțiilor publice. Singura reformă eficace este separația reală între băncile de depuneri și băncile de investiții. Uh, dar uh, fonduri, bănci care să folosească fondurile deponenților pentru a specula nu, s-ar fi, nu ar fi existat fără politicienii responsabili. Pentru că nu trebuie banii cetățenilor să fie folosiți pentru a salva băncile insolvabile. Um, Mulțumesc foarte mult. Și acum, doamna Romana Tomț, un minut și jumătate. Hvala lepa za besedo, spoštovani predsedujoči. Mulțumesc, domnule președinte. Criza globală ne-a arătat tuturor care erau erorile pe care le prezentau sistemele noastre financiare. Ne-a arătat cât de rapid se ajunge la fapte infracționale majore. Instituțiile financiare pot ajunge rapid la câștiguri mari. Aceasta este o zonă în care te poți îmbogăți rapid, însă Așa cum poți obține câștiguri uh, mari rapid, la fel de rapid urmează și pierderile dureroase. Asta trebuie evitat. Trebuie să evităm ca contribuabilii să ducă această povară. Sunt de acord că este nevoie de mai multă transparență, nu numai în ceea ce privește băncile, ci, ci, ci și celelalte instituții financiare. Și mai atrag atenția asupra unui lucru. În Slovenia am avut uh, mari probleme cu uh, sectorul acesta. Contribuabilii au plătit mult, însă nu știm nici până azi cine este răspunzător. Când uh, partidul meu a solicitat răspunsuri în Slovenia cu privire la sectorul bancar, ei bine, întotdeauna am primit același răspuns, că este vorba despre secretul bancar. Sigur, un secret bancar este important, însă nu pot să accept că acest principiu este folosit în scopuri uh, nesănătoase. La nivel european trebuie să reglementăm lucrurile altfel și sper că aceste reglementări să fie valabile peste tot. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, doamna Nina Gil. Mulțumesc, domnule președinte. Felicit pe colegul meu, domnul raportor, pentru un raport extraordinar care se asigură că tranzacțiile financiare vor fi mai transparente pe viitor. Motivul principal uh, pentru această raportare este siguranța sectorului financiar și pentru a avea o supraveghere mai bună. Aceste instrumente joacă un rol extrem de important în sectorul financiar, fiindcă asigură lichidități și contribuie la um, o mai bună folosire a capitalului. Acest acord uh, um, consolidează obligațiile de raportare și permite o mai bună monitorizare a concentrării de risc și a identificării expunerii contrapartidei. Salut acest raport uh, care aduce lumina asupra sectorului bancar, fiindcă nu se poate reglementa numai sectorul bancar și alte instrumente și activități de risc să, când, când alte instrumente risc, de risc continue, continuă să existe. Vă mulțumesc. Thank you much indeed. Mulțumesc. Doamna Capel, un minut. Danke. Danke, Herr Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. De când, uh, a fost, de când s-a declanșat criza financiară, este clar că transparența și controlul nu sunt necesare și nu trebuie îmbunătățite numai în sistemul bancar tradițional, ci și în sistemul bancar paralel. Acesta conține uh, active și instrumente financiare, uh, precum titluri de valoare, prin care se uh, tranzacționează operațiuni de finanțare. Acestea joacă un rol important. Ele sunt prezentate în acest raport și trebuie să ne asigurăm că evităm riscurile sistemice, pentru că cu aceste instrumente putem face acest lucru, putem evita, de asemenea, ca um, anumite uh, probleme să se răspândească în întregul sistem. Trebuie să existe registre centralizate în care să fie înregistrate aceste operațiuni și, de asemenea, uh, sunt necesare, este necesară o, o supraveghere mai bună prin instituțiile abilitate. Toate aceste instrumente ajută uh, să se realizeze aceste lucruri. Raportorul s-a concentrat pe faptul că costurile operative care apar de pe urma acestor operațiuni trebuie să rămână mici. În ceea ce privește noile prevederi și standarde, infrastructura deja existentă în ceea ce privește uh, instrumentele financiare extrabursiere sunt luate în considerare. Aceasta este o reglementare mai bună și pentru aceasta trebuie să-i mulțumim raportorului. Președintele, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului Thomas Mann. Un minut și jumătate. Mulțumesc. În ceea ce privește Uniunea Bancară, Uniunea Europeană a realizat progrese clare, supravegherea și reglementarea. Pe lângă modelul tradițional, trebuie să fie îmbunătățită și în sistemul non-bancar. Trebuie să aducem mai multă lumină în sistemul bancar paralel. Este necesar uh, să se ia măsuri suplimentare, astfel încât autoritățile competente de la Paris, Londra, Frankfurt să evite uh, riscurile care ar putea apărea. Pornind de la această bază, uh, investitorii vor avea o înțelegere mai bună. Operațiunile de finanțare prin instrumente financiare pot ajuta la stabilitatea uh, sistemului financiar, dar îl pot și prejudicia, de exemplu prin creșterea de efecte de pârche nedorite. Colegii mei, Danuta Hübner de la PPE, um, printre ei, are dreptate atrăgând atenția că ceea ce am decis anul trecut, o reglementare sporită, nu trebuie să ducă la faptul că activitățile uh, uh, asemănătoare cu cele bancare sunt uh, relocalizate în sistemul bancar paralel. Trebuie să existe niște măsuri definite clar care să fie implementate. Salut unitatea la care s-a ajuns după trialoguri și compromisul de substanță. Rezultatul a fost numit uh, ca fiind un progres clar și uh, s-a vorbit despre mai multă transparență. Sunt de acord cu acest lucru. Pentru economie, aceste instrumente financiare joacă un rol important. De aceea este uh, important ca riscurile uh, aferente să fie evitate și, de asemenea, IMM-urile să fie asigurate împotriva unor riscuri sistemice. Mulțumesc! Și acum Domnul Sant, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Evident avem nevoie de bănci și de instituții financiare care să opereze cu reguli transparente și responsabile. Dar, de asemenea, experimentăm deflația. Europa are o mare problemă de investiții. Transparența și prudența nu ar trebui să ducă la o și mai mare penurie de resurse financiare trebuie să avem, uh, să realizăm un echilibru între diferite nevoi. Introducerea acestor noi sisteme de supraveghere privind uh, uh, operațiunile de finanțare prin instrumente financiare poate fi necesar, dar trebuie să ne asigurăm că sunt în concert cu nevoile financiare ale timpului. Majoritatea măsurilor susțin băncile și nu duc la o creștere a investițiilor de care uh, Europa are nevoie. Părem să trimitem mesaje eh, amestecate. Pe de o parte, spunem băncilor să fie proactive și să susțină eh, extinderea economică. Pe de altă parte, le spunem că trebuie să urmeze noi căi prudențiale de a face afaceri. Am vrea să avem o mai bună asigurare că ce facem aici este necesar, dar nu va încuraja și mai mult eh, inapetența față de risca instituțiilor financiare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Mosca. Un minut. I see she is absent. Este absentă, în regulă. Atunci intervenții spontane. First speaker, Stanislav Polčak. Stanislav Polčak. Děkuji za udělení slovo, pane předsedo. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să facem lumină în uh, ceea ce privește sectorul bancar secundar, această zonă cenușie în care operează băncile. A spus cineva în această seară că separarea Um, domeniului speculativ de deci cel reglementat nu este o cale de urmat, dar avem nevoie de mai multă transparență în activitățile bancare. Suntem cu toții de acord cu acest lucru și ar trebui să să ne opunem speculei de mare risc care aduce cu sine efectul de pârghe. care duce la uh, riscul de colaps. Și nu în cele din urmă aș dori să salut această propunere care încearcă să reducă povara administrativă ai, pentru IMM-uri. Vă mulțumesc! Domnul Sani are cuvântul. valóban az egyik legnagyobb veszedelemmel állunk comisia anterioară a descoperit un mare pericol de trei ani face studii pentru a vedea în ce consistă acest sistem bancar secundar cenușiu. Se pare că acum uh, cunoaștem mai bine acest sector decât înainte. Cu toate acestea, acest sistem bancar paralel crește mai rapid decât uh, reacționează sistemul european. Vreau să spun comisie că trebuie să ne mișcăm rapid și noi vom sprijini comisia, într-adevăr, fiindcă trebuie să ne asigurăm că provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană sunt depășite, fiindcă acest sector nereglementat se poate dezvolta foarte rapid, deci rog Comisia să acționeze foarte rapid. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Marias. Mulțumesc, domnule președinte. Criza bancară din 2008 probleme au arătat cât de important este ca operațiunile de finanțare prin instrumente financiare să creeze mai multă transparență. Sistemul bancar paralel trebuie reglementat pentru a preveni alte crize. Am auzit cât este de dificil să se asigure diferitele titluri de valoare. Piețele uh, acestor instrumente financiare sunt toate în vericol, de aceea avem nevoie de control asupra acestui sistem bancar paralel pentru ca aici să nu apară o finanțare cu efect de pârghie. Trebuie de asemenea să ne întrebăm încotro se îndreaptă acest capital, pentru că este vorba în mare măsură de uh, obținerea de câștiguri, nu de crearea de locuri de muncă și de uh, sporirea ocupării. De aceea trebuie să încheiem acest uh, cazinou. Mulțumesc, domnul Mike Vale. Sistema bancar eu... Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul bancar este în umbra marei crize din 2008-2009, când toate riscurile sistemice s-au concentrat Aici e nevoie de, un, de o abordare mult mai radicală și nu de compromis. Transparența nu e suficientă. Trebuie Uh, limitat utilizarea colateralelor pentru a garanta mai multe operațiuni financiare. Din criza din 2009 ar trebui să tragem învățămintele corecte, mai ales la Comisie. Totuși, ultimele uh, tendințe de reformă structurală bancară și acest uh, document pe care îl discutăm acum acest raport pe care îl discutăm arată că nu există o voință politică pentru o reglementare uh, uh, strictă, ci mai degrabă spre o dereglementare și o uniune a piețelor de capital care va duce din nou la anumite riscuri de sistem și uh, se pare că nu s-au învățat toate lecțiile din uh, 2009. Nu trebuie să ne uh, supunem piețelor financiare care încearcă să-și impune condițiile. Politica este deasupra finanței și nu invers. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule Vali. Acum, în numele Comisiei Europene, domnul Dombrovskis. Take a floor, please. So, honourable mr honourable members uh, we are delighted that so many of you are able to support. Mă bucur foarte mult că atât de mulți sprijiniți această legislație care va spori transparența pe piețele, finan- pe piețele financiare. Pe viitor uh, dorim ca rolul de raportare să fie finalizat cât mai curând cu putință, fiindcă astfel sistemul va putea fi demarat. Odată ce datele vor fi strânse, putem începe analiza riscurilor potențiale și ne putem asigura că acestea sunt gestionate cum trebuie. Această legislație um, cere raportarea din partea ESMA până la sfârșitul 2016 în ceea ce privește recomandările privind uh, stabilitatea și hercaturile. Iar după aceea, la un an, uh, Comisia va publica un raport privind uh, riscurile aferente tranzacțiilor financiare iar uh, astfel uh, recomandările vor fi și ele evaluate. Astăzi vă rog să sprijiniți această legislație pentru sporirea transparenței, pentru a putea avea un control proporțional și pentru a-i ajuta pe investitori să ia decizii bine informate și pentru ca pietrele noastre să fie mai sigure. Vă mulțumesc! Um, Pagies, uh, thank you, Mr. Commissioner, Mr. Vice President. And now... Mulțumesc, domnule comisar, domnule președinte, și acum a sosit uh, momentul ca raportorul nostru, domnul uh, Soru, să ia cuvântul pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Contribuțiile pe care le-am auzit în această seară cu privire la faptul că aceste prevederi sunt apreciate prevederi pe care le vom vota mâine, uh, mi s-au părut foarte bune. Există însă și îngrijorări care au fost exprimate. Sigur uh, că am fi putut fi mai severi și poate că ar fi trebuit să fim așa. Uh, s-a spus că nu am reușit să limităm efectul de pârghie și de asemenea că nu am fi stabilit o limită pentru reutilizarea instrumentelor financiare. Consiliul privind stabilitatea financiară a discutat despre aceste lucruri și am beneficiat și de analiza acestui for, pentru că noi nu vrem să supra-reglementăm și nici nu vrem să reglementăm în mod eronat. Această piață este una importantă, iar lichiditățile pe piața financiară sunt de asemenea foarte importante. Cred că rezultatul este mulțumitor, a existat și o, un consens mare în uh, Parlament și mulțumesc tuturor colegilor și raportorilor din umbră pentru cooperarea constructivă. Mulțumesc de asemenea și uh, Comisiei și celorlalți colaboratori, de asemenea Consiliului, care sub președinția italiană a contribuit atât de semnificativ la acest raport. Președintele, mulțumesc! Cu aceasta dezbaterea